Madame le Président. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. La séance. Doamnelor și domnilor, bună ziua. Deschidem ședința și ordinea de zi prevede declarații